to, to write. Okay. Uh, well, colleagues, we will start. Dragi colegi, vom începe peste 30 de secunde. Vă rog să luați loc. Otwieram posiedzenie. E Sesiunea se deschide. Dwóch kolegów, którzy chcieli zabrać głos. Point of Am doi colegi care au cerut să ia cuvântul pentru puncte de procedură. Domnul de la locul 235. Mulțumesc, domnule președinte. La începutul sesiunii plenare de săptămâna aceasta ați răspuns o la o întrebare a colegului austriac Jörg Leichtfried referitoare la noi deputați care vor intra în Parlamentul European ca urmare a punerii în aplicare a tratatului de la Lisabona. Ați răspuns că uh, este decizia Consiliului. Eu sunt de acord în ceea ce privește intrarea acestor deputați în Parlament ca membri de plin, însă nu știu dacă este valabil și pentru statutul lor de observatori. Am citit raportul lui David Martin privind regulamentul intern și am înțeles de acolo că suntem gat, suntem îndreptățiți să-i lăsăm să vină aici ca observatori de îndată ce vor fi aleși în circumscripțiile lor. Și noi, ca Parlament, putem decide statutul lor de observator în toate detaliile. Vă rog, domnule președinte, să discutați cu domnul raportor Martin și uh, să ajungeți la o soluție cât mai repede. Pentru că nu ar fi rezonabil ca deputați care au fost deja aleși și a căror alegere a fost confirmată de autoritățile naționale să aștepte, să aștepte luni de zile înainte să înceapă munca. Mulți dintre ei sunt gata să înceapă imediat. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg. După cum am mai spus, am întrebat care va fi decizia Consiliului European și am discutat și cu președintele Comisiei AFCO de la Parlamentul European, care va studia problema și se pare că nu s-a ajuns încă la o decizie finală în legătură cu numărul de locuri din Parlamentul European și cu statele din care să vină deputații care vor umple aceste locuri. Știu că decizia uh, aparține Parlamentului, dar nu s-a ajuns la decizia finală. Nu este ușor să primim observatori când nu știm încă câți anume vor fi și din ce țări. Deci trebuie să așteptăm. Eu mă gândesc la acest subiect și mă ocup de el cât se poate de serios. Și încă cineva a mai cerut cuvântul, doamna Harms, vă rog. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, sunt de acord că acest subiect este greu de clarificat, însă nu este imposibil. Aș vrea să subliniez faptul că la grupul meu am avut uh, discuții pe baza dezbaterii din Franța și credem că nu este corect ca observatorii, indiferent de statutul lor, să rămână deputați în parlamentele naționale. Noi credem că observatorii care vor veni aici ar trebui să renunțe la mandatul național. Mulțumesc, spune președintele. Încă o cerere de luare a cuvântului, domnul Odi conform domnule o Conform zece 110 din regulamentul de procedură, iată, Salut premierul suedez. Suntem aici pentru bilanțul președinției suedeze. Președinția sa a fost eficientă, utilă, fructuoasă, dar uh, suntem și pentru concluziile summitului european din 10 și 11 decembrie și aș dori să atrag atenția președintelui Comisiei, care este gardiana tratatelor. Articolul 15.6 din Tratatul Uniunii Europene stipulează că președintele Consiliului trebuie să vină cu un raport în urma reuniunilor Consiliului European. Se pare că domnul Van Rompuy, noul președinte al Consiliului European, nu va asista la ședința noastră. Îmi pare foarte rău, pentru că a fost ales din 1 decembrie 2009 are o activitate diplomatică foarte intensă și regret acest lucru pentru că consider că primul act politic ar fi fost să vină în plenul Parlamentului European și cred că el ar fi trebuit să vină să prezinte Consiliul Summitului din 10 și 11 decembrie 2009. Eh, dziękuję panu bardzo. Vă mulțumesc. Am notat. A avut loc un acord între președinția președintele Consiliului European, domnul Van Rompuy, și actualul uh, reprezentantul actualei președinții, domnul prim-ministru Reinfeld. Pe baza acestui acord, în ultima lună acestui an se va aplica uh, vechiul uh, Uh, principiu și uh, prim-ministrul președinției va fi prezent la ședințele noastre, iar domnul Van Rompuy um, va prelua uh, această funcție, această prezență din ianuarie 2010. Nu șefii de state sau de guverne trebuie să discute ratificarea tratatelor, um, aplicarea tratatelor ratificate de popoarele Uniunii Europene. Bardzo, bardzo szczegółowo. Este... Vă mai explic încă o dată, în detaliu, despre ce e vorba. Este și decizia Parlamentului, a dumneavoastră, de asemenea. Este decizia noastră pe cine invităm și cum cooperăm cu Consiliul. Fie că e vorba de președintele Consiliului sau reprezentanții președinției actuale. Deci noi, Parlamentul, hotărâm pe cine invităm și în ce ordine. Vom face acest lucru și uh, prin cooperarea noastră interinstituțională vrem hotărâ cum vrem să lucrăm de aici încolo. Deci, cred că aceste acest gen de observații sunt uh, cam grăbite și vom vedea cum vom colucra cu Comisia și Consiliul, dar e prea devreme să spunem acum aceste lucruri. Este important ca echilibrul să rămână cât mai bun între președintele Consiliului, uh, prim-ministrul uh, țării care are președinția și președintele Consiliului, domnul Van Rompuy. După cum știți, uh, președinția Consiliului se va schimba în timp ce președintele Uniunii Europene va rămâne în post. Trebuie să apărăm acest echilibru și trebuie să fim în legătură cu guvernul țării care are președinția și noi hotărâm pe cine invităm și în ce ordine. Vom discuta aceste lucruri cu Consiliul, dar doresc să vă spun, uh, stimate coleg, că acum e prea devreme să acționăm. Domnul prim-ministru Reinfeldt ne va prezenta acum un raport în legătură cu cele șase luni ale președinției sale. Domnul Van Rompuy nu a fost implicat în activitatea acestei președinții pentru că a fost numit doar acum vreo două săptămâni, deci nu ar putea să ne vorbească despre aceste lucruri acum. Sunteți de acord, stimate coleg? Bine. Atunci urez un bun venit călduros domnului prim-ministru Reinfeldt pentru, să-i mulțumesc pentru prezența sa printre noi după aproape șase luni, cele aproape șase luni ale președinției suedeze,